lui De Jong controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei. Și dau cuvântul acum raportorului, domnul De Jong, patru minute, vă rog. Dank u wel, mevrouw de voorzitter hoe belangrijk een evenwichtige samenstelling van expertgroepen van de. Europese Unie. mulțumesc foarte mult domnule doamnă președinte discutăm acum o chestiune importantă și am văzut ce s a întâmplat cu dieselgate Grupul la nivel înalt era alcătuit din reprezentanța industriei automobilelor. Ei sunt cei care ascultă comisia, dar nu-i ascultă ONG-urile care protejează mediul. Este greu pentru ONG-uri să se facă ascultați la comisie. Parlamentul insistă asupra faptului că nu trebuie să subreprezentăm lobby-ul. Parlamentul aduce aminte că există fonduri utilizate de comisie și că trebuie să facă acest lucru echilibrat. Uh, am uh, avut contacte informale cu comisia în legislatura precedentă și după 2014, după alegerile europene, Comisia a plecat de la principiu că noi trebuie să spunem care sunt grupurile de experți care sunt prost alcătuite, astfel încât Comisia să poată să reacționeze. Dar este o viziune inversă. Când vorbim de acest principiu la secretariatul Consiliului. Un singur funcționar se ocupa de respectarea regulilor privind constituirea grupurilor de experți, dar Comisia este cea care trebuie să facă curățenie în propria curte iar Comisia de Control Bugetar a hotărât să facă un studiu, iar rezultatele sunt negative, pentru că, de fapt, constatăm că există o lipsă de transparență și dezechilibre clare, iar pozițiile minoritare nu erau bine puse la punct, nu se ținea cont de accesul la procesele verbale. Era foarte clar, comisia revedea regulile jocului, ceea ce era bine, dar e păcat că nu au fost consultați nici oficial, nici neoficial. Comisia era la curent cu poziția noastră avem intenția să facem un raport cu rezoluție privind alcătuirea acestor grupuri de experți. Am uh, redactat un document de lucru la care Comisia a răspuns în scris, dar sunt câteva divergențe care continuă să existe. Am discutat neoficial cu, director, cu vicepreședintele Timmermans într-un spirit pozitiv, dar în noile reguli remarcile noastre nu au fost luate în seamă. Cerem în primul rând să existe criterii clare privind definiția cunoștințelor cerute de comisie, apoi definirea tipului de interes care trebuie să fie reprezentat în grupul de experți. Trebuie să existe un echilibru între diferitele interese, în al treilea timp, în al treilea loc, gestionarea plângerilor privind structura echilibrată a comisiei, în al patrulea rând, cheltuielile de, chel- de, de călătorie și alte cheltuieli, mă gândesc în primul rând la societățile care trebuie să angajeze pe cineva să se deplaseze și să participe la grup. În al cincilea rând, o structură care să includă ONG-urile și în al șaselea rând, dacă nu există o majoritate calificată a membrilor grupului de experți care se opune, publicarea documentelor, a proceselor verbale, care să aibă niște linii foarte clare privind datele care trebuie să figureze în acele procese verbale, pentru a evita conflictele de interese față de diferitele cercuri de interese și, sigur, trebuie să existe un organism de control care să verifice respectarea regulilor. După ce se va adopta acest raport la Comisia pentru Control Bugetar, Comisia se va gândi mai bine și uh, o să cerem un raport de la Comisie privind funcționarea acestor reguli înainte de 1 iulie. Este nevoie ca ea să dea dovadă de transparență. Mulțumesc și acum domnul Marias are cuvânt. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έλλειψη διαφάνειας και η μη Mulțumesc, doamnă președinte. Lipsa de transparență și faptul că multe dintre aceste grupuri de experți uh, nu sunt echilibrate, e bine, asta ne spune că trebuie să controlăm, să verificăm aceste registre, pentru că dacă este o lipsă de transparență, cetățenii nu vor mai avea încredere în instituțiile europene. Trebuie să găsim o modalitate de a informa a, uh, aceste grupuri de experți pe baza principiilor transparenței și egalității. Din 30 mai 2016, Comisia Europeană a stabilit niște norme orizontale cu privire la funcționarea acestor grupuri printr-o um, cerere de ofertă din partea statelor membre ceea ce ar trebui să crească transparența. De asemenea, crearea acestui registru ar trebui să ducă la o și mai mare transparență și ar trebui să clarifice, de asemenea, metodele conform cărora uh, grupurile mai puțin reprezentate ale ONG-urilor pot să participe mai mult la aceste uh, grupuri. Mulțumesc, doamna Canecna. Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi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 Îi reproșăm Comisiei faptul că nu are consultări publice pe care să le fie organizat. Trebuie să spunem că e foarte important să existe transparență în ceea ce privește astfel de grupuri de experți și trebuie implicați și partenerii sociali. Comisia ar trebui să poată să facă acești pași mici și dacă i-ar face, nu ar trebui să mai continuăm aceste discuții mâine. Le mulțumesc colegilor pentru pregătirea foarte bună a raportului. Mulțumesc, doamna comisar, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului De Jong pentru raport, pentru activitatea pe marginea acestui subiect foarte important. Cred că avem aceeași părere că regulile sunt esențiale privind legitimitatea acestor grupuri de experți și grupuri consultative. Comisia acordă atenție rolului pe care l-au grupurile de experți în uh, alcătuirea politicilor noastre. Am stabilit reguli interne mai dure pentru a ne asigura că aceste grupuri își îndeplinesc funcția cu transparență și cu responsabilitate, așa cum li se cere. Vreau să accentuez un lucru care este esențial. Grupurile de experți au contribuții foarte importante la activitatea Comisiei în diverse domenii de activitate. Multe sunt foarte tehnice, foarte specializate. Și cred că este important să nu uităm că oricare ar fi consilierea făcută de aceste grupuri, ele sunt totuși grupuri consultative. Oricare ar fi consilierea, răspunderea pentru decizie sau măsură este a comisiei și doar a comisiei. În momentul în care comisia noastră a fost instaurată în funcție, am considerat că trebuie revizuită, revizuit regulamentul grupurilor de experiență pentru a fi mai transparente și mai responsabile. Înainte de adoptarea unor noi serii de reguli, ne-am consultat cu Parlamentul, cu Ombudsmanul European, cu societatea civilă și organizațiile sale. După un an întreg de consultări, și după un an de pregătiri, în mai anul trecut s-au adoptat noi reguli. Considerăm că aceste noi reguli, care sunt obligatorii pentru toate serviciile, comisiile, uh, au îmbunătățit gestionarea, echilibru și transparent a grupurilor de experți. Și de asemenea considerăm că uh, dau un răspuns pozitiv la propunerile făcute de Ombudsmanul European și de Parlamentul European. Să vă dau câteva exemple. Noile reguli confirmă sau reconfirmă angajamentul Comisiei de a găsi o structură echilibrată acestor grupuri de experți. Trebuie să ne străduim să garantăm o reprezentare echilibrată. Asta nu înseamnă un echilibru matematic, ceea ce ar fi greu de definit și de realizat, ci înseamnă un echilibru maxim în ceea ce privește expertiza, interesele, reprezentarea celor două sexe și reprezentarea geografică. S-au făcut schimbări pentru accentuarea transparenței, există un nou, nou registru al grupurilor de experți, registrul este accesibil publicului, și prezintă informații și mult mai multe documente discutate de grupurile de experți. Comisia va publica apelul uh, pentru cereri în momentul în care alege reprezentanții ai părților interesate sau când sunt uh, numite persoane în capacitatea lor personală. Parlamentul a cerut mereu acest lucru. Cu alte cuvinte, procedura de selecție este transparentă, inclusivă, ceea ce duce la o structură echilibrată a grupurilor de experți. Apoi, uh, înregistrarea în acest registru de transparență a devenit o precondiție pentru organizațiile părților interesate pentru a fi numite în grupurile de experți. Deci dacă există un interes anume la un grup de experți, există transparență privind natura acestor interese. În al treilea rând, fiecare document venit de la un grup de experți trebuie să intre în registrul acestui grup de experți, trebuie să avem procesele verbale uh, ale ședințelor, iar grupurile de experți pot să-și deschidă porțile reuniunilor lor pentru marele public. Și nu în cele din urmă am luat măsuri pentru a evita conflictul de interese la nivelul grupurilor de experți. Conform noilor reguli, experții independenți pot fi numiți doar pe baza unor uh, evaluări de conflicte de interese standardizate pe baza declarațiilor făcute de experți. Cum serviciile comisiei sunt cele care hotărăsc că nu există conflict de interese și numai atunci persoana respectivă poate fi numită. Declarațiile de interese sunt publicate în registrul grupurilor de experți. Aceste reguli mai dure asigură și sper că veți constata acest lucru, faptul că avem același obiectiv ca Parlamentul și anume o transparență mai mare, răspundere mai mare pentru funcționarea grupurilor de experți. Comisia este angajată să aplice cu rigurozitate noile reguli și știm sigur că dumneavoastră ne veți analiza de aproape și veți, noi vom continua să fim atenți la dialogul cu Parlamentul și la modul în care îl putem îmbunătăți și modul în care urmărim această chestiune extrem de importantă. Mulțumesc, doamnă comisar.